în ședința din 15 martie, a verificat prerogativele domnului Pimenta Lopez, domnei Carolina Punset Banel și a domnului Jaromir Kulicek și a propus validarea acestora începând cu 31 ianuarie, 3 februarie, 4 februarie respectiv, dacă există obiecții. Dacă nu se consideră validate aceste mandate.